Canetta Rossi. Thank you. Yes, just a quick update.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 you. Thank you. Colega Bustinaru. Doamna președintă, distinși colegi, este un caz de-a dreptul șocant. Pentru că dacă ar fi Kafka, și noi am ascultat acum din uh, opera lui Kafka, am putea să declarăm triumful final al birocrației asupra vieții unui cetățean european. Aici nu avem un infractor, nu avem pe cineva care își propune să transporte ă, droguri, nu își propune să încalce nicio lege, este un cetățean european care vrea să se întoarcă acasă, să voteze, să facă orice ce dorește și e îndreptățit prin acte fundamentale ale Uniunii Europene și nu o poate face pentru că lipsa unor prevederi legale sau interpretarea exclusiv birocratică îl împiedică să-și exercite acest drept. Explicațiile venite din partea Comisiei sunt tehnic corecte, dar întreb în egală măsură ca membru al acestei comisii și ca cetățean european dacă avem dreptul printr-un asemenea uh, exces de uh, birocrație să punem în primejdie viața unui cetățean îi se spune ceea ce este penal în alte țări de către un ofițer să schimbe medicamentul, să schimbe compoziția medicamentului. Până și în țara mea, în România, o asemenea invitație ar putea fi sancționată penal. Ori faptul că în Consiliu încă nu s-a luat o decizie, tehnic e de înțeles, dar ce spunem miilor de cetățeni sau poate zecilor de mii de cetățeni europeni care sunt exact în aceeași situație? De aceea, eu cred că este o urgență în fața căreia nu putem să declinăm uh, competența noastră sau să spunem liniștit ca și comisie, sigur așteptăm răspunsul guvernului irlandez, vom cere lămuriri din partea guvernului Marii Britanii. Aici este pur și simplu de o o aberație, nu mă fie să o denumesc ca atare, este o aberație care batjocorește condiția umană. O asemenea măsură este inacceptabilă, ea trebuie de urgență modificată, pentru că altfel ne chemăm Uniunea Europeană inutil. Acest cetățean european este practic victima, în sensul medical al cuvântului, unor practici care trebuiesc de îndată schimbate. Nu sunt jurist, nici nu vreau să intru pe terenul juridic în acest moment. Doar că eu, ca cetățean european, n-am niciun răspuns să-i dau acestui petiționar, acestui alt cetățean european, care, căruia îi se spune brutal, nu ai voie să o faci pentru că te vom aresta. Este eșecul, de fapt, al instituțiilor europene și al autorităților naționale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 with regard to the, uh, the bringing into effect of, uh, of this uh, provision and what can be done to prod the Irish government uh, with regard to it. Thank you. Grazie. La Commissione ha la possibilità di aggiungere e di chiarire quanto richiesto? Sì. Allora. Thank you, Madam Chair. Uh,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 Grazie, signora Presidente. Am, a zis kam da blagadera za naše bolgarske prijatelji. Sega a ще govori v румънски. Aceste petiții sunt uh, valabile nu doar în cazul Bulgariei. Dar revenind la subiectul celor două petiții, cred că două lucruri trebuie de urgență realizate – o informație actualizată și credibilă privind situația spațiilor speciale, ariilor speciale protejate din această țară, deci o informație din partea Guvernului Bulgariei și o a doua, o evaluare la zi din partea Comisiei, pentru că informațiile pe care le avem în uh, documentația primită fac trimitere la 2008. Până atunci, petițiile acestea trebuie să rămână deschise. Al doilea lucru pe care îl cer de data aceasta Comisiei, pentru că noi, Comisia de Petiții, vom avea și un raport din inițiativă proprie referitor la problematica biodiversității. Este de urgență necesar ca în cadrul Comisiei Europene să se elaboreze un set de reguli privitoare la condițiile în care se construiesc wind farmurile, farms în condițiile în care se construiesc câmpurile de centrale eoliene. Lipsa unei asemenea reglementări și mai ales faptul că în spatele acestor proiecte sunt mari companii, fie europene, da, sunt acolo și CEZ, și Electricité de France, și companii Germa E.ON din Germania, sunt toți. Și capacitatea guvernelor naționale și a autorităților locale de a lupta cu acești giganți este foarte redusă. Câtă vreme nu vom avea aceste reguli aplicabile pentru tot spațiul Uniunii Europene și nu vom avea termene obligatorii în interiorul cărora autoritățile să se conformeze, inclusiv când e vorba de un Environment Impact Assessment, vom continua să ne confruntăm cu crize de acestea. În România, în Dobrogea, problema uh, uh, wind farms este la fel de acută și Comisia, uh, într-o audiere pe care am avut-o recent la Comisia de Dezvoltare Regională, ne-a spus că, da, deocamdată sunt lacune în legislație. Trebuie să reglementăm acest lucru și cred că noi, Comisia de Petiții, suntem cei care să și producem în viitorul nostru raport un set de propuneri concrete pentru a ajuta Comisia să urgenteze acest lucru, cu atât mai mult cu cât suntem în momentul în care o nouă comisie va fi instalată, agenda acestei noi comisii se va definitiva în primele șase luni ale anului următor, iar între timp speciile mor. Благодаря за ваше внимание. Thank you.